Good afternoon. I declare... Bună ziua! Declar prin această reuniune deschisă. În primul rând, stimați colegi, felicitări tuturor pentru că ați fost aleși și realeși și vă felicit de asemenea că ați ales această comisie fantastică. Cred că uh, vom lucra foarte bine în următorii 5 ani, așadar felicitări! Reuniunea noastră se transmite pe internet, toate limbile sunt disponibile Vă reamintesc doar să aveți la îndemână cartela de vot. Vreau să mă asigur că o aveți asupra dumneavoastră. Scopul este de a constitui biroul prin alegerea președintelui, președintelui și vicepreședinților. Se va alege în primul rând președintele, după aceea vicepreședinții. Trebuie să anunț numele uh, supleanților care vor, part- vor participa la um, vot de la PP Andrei Uh, Novakov îl înlocuiește pe domnul Sarvama. De la Verzi, Nicolaș Pexa îl uh, înlocuiește pe Galerii Banțiv. Domnul Tauber, care înlocuiește pe domnul Freund și de la GUE, domnul Arvanitis, care înlocuiește pe domnul Omarji. Dacă există și alți supleanți, trebuie să-mi fie comunicați în prealabil Avem așadar de la Renew Europe Catarin Ceh, care înlocuiește pe doamna Ricci. Foarte bine. Altcineva? Trebuie să știm aceste nume înainte de deschiderea votului. Vă mulțumesc. Verifică, am verificat quorumul. Avem un quorum valid astăzi. Și în acest moment aș dori să trecem la nominalizările pentru alegerea, vicepreședin, pentru alegerea președintelui. Domnul Ștehovski, doamnă președinte, aș dori să propun să o propun pe doamna Monica Holmeier pentru președinția acestei comisii, un membru foarte entuziast și cu experiență al Parlamentului European. Sunt foarte mândru și este o mare onoare de a o avea ca președinte a acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Trebuie doar să întreb dacă doamna Monica este de acord. Da, sunt de acord. Am verificat deja faptul că candidata este membru plin la acestei comisii și uh, și-a completat declarația de interese financiare și uh, conformitatea cu uh, codul de uh, comportament. Dacă nu există alte sugestii, vă propun să o alegem pe doamna președinte prin aclamare. Congratulations, Monica, please! Felicitări, Monica! Uh, poți să vii să îți uh, preiei președinția și mult succes tuturor în următorii 5 ani! Dear colleagues, uh... Stimați colegi, în primul rând aș dori să vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă promit că voi încerca să fiu președintă a tuturor și dacă veți avea oricând sugestii sau considerați că se poate face ceva mai bine sau aveți ceva de discutat, uh, sunt întotdeauna deschisă, ușa mea este întotdeauna deschisă și vă mulțumesc uh, foarte mult pentru onoarea pe care mi-ați acordat-o prin alegerea în, acest, în această funcție. Iar acum trebuie să continuăm cu următoarele posturi. Este vorba de vicepreședinții Comisiei Cont putem continua în germană sau în engleză. Am, am uh, îndeplinit quorumul, acest lucru a fost stabilit. S-au schimbat uh, supleanții care votează în locul membrilor plini. Membrilor titulari nu au avut loc schimbări, deci uh, este vorba de aceeași situație anunțată de comunicate de colega Martina în prealabil. Am luat notă. Mulțumim. Aș dori să vă solicit uh, nominalizările pentru uh, alegerea dumneavoastră în funcția de președinte. Mă numesc Claudiu Manda, sunt coordonatorul grupului SND și îmi face plăcere să propun pentru funcția de, prima funcție de vicepreședinte pe colega noastră Isabel uh, Garcia Munoz. Vielen herzlichen Dank. Äh, liebe Kollegin Munoz, nehmen Sie die Nominierung an? Would you accept? accept Doamnă să acceptați această nominalizare? Será un placer, lo acepto. Cu mare plăcere, bineînțeles. Äh, Mulțumesc foarte mult. Sunteți membru cu drepturi de pline ale acestei uh, comisii și aceleași uh, criterii vi se aplică și noastră ca și mie. Ați semnat cele două declarații privind interesele financiare și codul de conduită. Da, le-am uh, completat. Atunci am uh, face alegerea prin aclamare, cu excepția cazului în care există obiecții. Dacă nu putem uh, să o alegem pe colega noastră prin aclamare. Felicitări colegei mele și o invit uh, alături de mine la podium. Äh, Vom continua cu al doilea vicepreședinte. Care sunt nominalizările? Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Din partea grupului SMD mi-ar face mare plăcere da, să propun, ce îmi face mare plăcere să propun ca și candidat pe colega noastră Caterina Chinici din Italia. A fost propusă Catarina Chinici. Mai există și alte candidaturi? Domnule Șalc. În numele grupului ID propun candidatura domnului Adinolfi. Zweite Vorschlag lautet Herr Adinolfi, der Kollege Adinolfi. Domnul Adinolfi este a doua propunere. Cum avem Cum avem uh, doi candidați. Întâi uh, îi întreb pe ambii dacă sunt de acord cu nominalizarea. Doamna Chinici. Da, accept. Domnule Adinolfi. Da, accept. Cum avem doi candidați, ambii, pe ambii trebuie să-i întrebăm uh, și referitor la cele două declarații, cea privind interesele financiare și codul de conduită. Doamna Chinici. Da, am depus uh, declarațiile conform procedurii. Domnule Adinolfi? Da, la fel. Cu aceasta cei doi candidați uh, îndeplinesc uh, criteriile. Cum avem doi candidați, vom face alegerea prin vot secret, conform regulilor. Toată lumea este de acord să votăm uh, cu card, cu, card, uh, cu cartelele de vot um, și ne luăm două minute să ne uh, luăm cartelele de vot pentru că eu nu am pe a mea la mine. vielleicht ist es sinnvoll, zunächst einmal eine Testwahl durchzuführen. Poate că e o idee bună să facem un test de vot, pentru că mulți dintre noi poate că încă nu au votat, colegii noi din comisie poate nu știu foarte bine sistemul. Fiecare dispune de un singur vot. PPE-ul are șapte voturi, SND șase voturi, Renew Europe au patru voturi, Verzi trei voturi ID au trei voturi, ECR au trei voturi, GUE NGL două voturi și neafiliații de asemenea două voturi. Vom alege după cum urmează. În primul tur este ales candidatul ales cu majoritate absolută a Um, din voturile depuse. În al doilea tur de scrutin câștigă candidatul care primește cele mai multe voturi din voturile exprimate. În caz de egalitate, candidatul cel mai în vârstă este considerat ales. Aș propune să începem cu un test de vot nu știu pe cine îl supunem la vot, Monserrat Caballé sau uh, Phil Collins. E doar un test. Deci, uh, în stânga aveți butonul verde, care este pentru da sau pentru, la mijloc abținerile și în dreapta butonul pentru împotrivă. Bun, să zicem cine vre... cui place berea, cui îi place vinul. Asta votăm. Uh, deschidem votul. Ich bin für Freibier. Eu sunt pentru bere la țap. So, die Wahl ist geschlossen. S-a închis votul. 21 de voturi pentru bere, gratis dacă se poate. În regulă. Aș vrea să facem uh, votul uh, real. Cu verde va fi domnul Adinolfi, uh, în ordine alfabetică. Cu roșu, doamna Chinici. Toată lumea a înțeles? Deci cu verde Adinolfi, cu roșu Catarina Chinici. A înțeles toată lumea? Abținerile nu vor, ă, abținerile nu vor fi luate în considerare. Atâta timp cât votul este deschis, mai puteți să schimbați între cele două ă, butoane. Dar numai atâta timp cât votul este deschis. După alegere nu se mai poate schimba votul. Trebuie spus clar Uh, pentru că uneori mai au loc uh, erori și unii vor să le corectează. Încă o dată, cu verde, domnul Adinolfi, cu roșu, doamna Chinici. S-a deschis votul. Die Wahl ist geschlossen. S-a închis votul colega Chinici 18 voturi, domnul Adinolfi 7 voturi. Doamna Chinici este astfel aleasă. Are majoritatea absolută. Ich darf dich, Catarina, damit bitten. Catarina, te invit să ni te alături.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 Am să îi spun pe uh, prenume, pentru că dacă îi spun numele, sigur fac erori. Deci, um, pe lângă Martina mai există alte nominalizări. Am să o întreb pe Martina, la fel ca pe ceilalți candidați, dacă um, a depus cele două declarații aferente. Și, bineînțeles, trebuie să o întreb și dacă este de acord cu această candidatură. Ia, spune doamna Dlabaiova. Deci putem să alegem prin aclamare. Dar trebuie să aplaudați. Ich darf dich, Martina, bitten, So, aufgrund der jeweiligen Vorgänge bedeutet es, wir sind jetzt hier vier. Asta înseamnă că suntem aici patru femei puternice, trebuie să alegem un bărbat. Asta prevăd regulile noastre. Trecem la alegerea celui de-al patru vicepreședinte, care sunt nominalizările. Domnule Stehovski. Doamnă președinte, felicitări. Felicitări uh, tuturor dintre dumneavoastră. Ne bucurăm că vom avea o echipă de femei puternice la conducerea acestei uh, comisii. Aș vrea să propun și un bărbat puternic um, care să vi se alăture. Domnul Tamaș Deutsch a făcut parte din această comisie 5 ani. Este neutru, este um, orientat către găsirea de soluții și a lucrat foarte mult în, pe uh, lupta anticorupție. Deci m-aș bucura foarte mult dacă l-ați susține. Mai sunt și alte propuneri? Se pare că nu este cazul. Îl întreg pe Tamaș Deutsch. Întâi uh, despre nominalizare, iar apoi vă dau cuvântul. Acceptați nominalizarea? Da. Și ați uh, completat cele două declarații? Da, am depus toate documentele. Îi dau cuvântul colegului Manda. În numele grupului SND, vă rog să fiți de acord să avem uh, vot secret pentru această nominalizare. S-a solicitat un vot secret. În conformitate cu acesta vom uh, avea un vot electronic, dacă sunteți de acord. Mai are nevoie cineva de un test? Întâi însă aș vrea să știu dacă, cine este de acord cu uh, solicitarea de vot secret. Cine este, deci, pentru această solicitare de vot secret? Trebuie să fie cel puțin șase membri, dacă nu, nu se poate face, nu se poate ține acest vot secret. Sunt peste șase membri, cum pot vedea, deci votul va avea loc în mod electronic. Butonul verde va fi pentru candidat, roșu înseamnă împotriva candidatului. Abținerile nu sunt luate în considerare. Mai doriți să facem un test? Nu, e în regulă. Trebuie, de dragul regulilor, să vă reamintesc că, din nou, orice uh, eroare poate fi corectată numai în timpul votului și nu mai poate fi rectificată după vot. Votul este deschis. So, damit darf ich den Wahlvorgang für geschlossen. Doch, ich darf den Wahlvorgang für geschlossen. Votul este declarat închis. 11 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, care nu se pun, din 20 de voturi. Tamaș Deutsch, deci, a obținut uh, majoritatea absolută. Tamaș, te invit uh, alături uh, de noi ca ultim vicepreședinte ales. <laughs> Thank you. Thank you. Mitteilungen, dass die nächste Sitzung am 24. stattfindet, am 24. Juli. Zunächst einmal darf ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, dass wir die Wahl so zügig und În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că am reușit să încheiem cu votul atât de repede. M-aș bucura ca noi, membrii Comisiei de Control Bugetar, să ne asumăm cu uh, angajament uh, și cu implicarea această sarcină. Comisia de Control Bugetar și-a câștigat o foarte bună reputație în ultimii ani și m-aș bucura dacă am reușit să uh, preluăm această moștenire, această bună reputație și să continuăm pe aceeași cale. Îmi doresc să cooperăm cât mai bine, voi, voi fi întotdeauna deschisă, vă voi sta la dispoziție Uh, vă veți avea numărul meu de telefon în caz că sunt uh, probleme, vă stau la dispoziție și cred că uh, toți vicepreședinții mei, vicepreședintele și vicepreședinte, doamnele vicepreședinte și domnul vicepreședinte vor face la fel. Pe 24 iulie avem prima reuniune, vom avea invitată Comisia Europeană, Curtea de Conturi, precum și serviciul nostru de cercetare și aceștia uh, ne vor uh, prezenta uh, modul de funcționare și conținuturile aferente pentru această comisie. Vă mulțumesc pentru disciplina de care ați dat dovadă astăzi.